reacției uh, irlandezilor la referendumul uh, cu privire la tratatul de la Lisabona și nu cred că o atitudine de lipsă de respect față de acest grup care a spus nu este una care se potrivește cu atitudinea Uniunii în general. Eh, sitten eh, herra Howitt. Are cuvântul acum uh, domnul Howitt. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mă alătur și eu celor care au, pre, au um, felicitat-o pe doamna Hammarskjöld pentru prezentarea obiectivelor președinției suedeze. Avem așteptări foarte mari de la președinția suedeză și cred că trebuie să vă spunem chiar de la început că noi suntem pentru o critică deschisă și vreau și să comentez uh, cuvintele domnului uh, Obiols, care a fost raportorul nostru din partea subcomisiei Drepturile Omului. Ați vorbit despre multe lucruri, dar vreau să fac doar câteva comentarii și să vă asigur de sprijinul nostru pentru mandatul pe care îl are înaltul reprezentant cu privire la egalitatea de gen, la misiunile pentru respectarea drepturilor minorităților homosexuale și pentru toate eforturile în acest domeniu. Vreau să vă spun că cred că este foarte important să ne implicăm în acest domeniu, iar la, în Consiliul uh, pentru Drepturile Omului ați luptat foarte mult pentru a putea garanta mecanismele care asigură aceste drepturi. Vreau să vă asigur și de sprijinul nostru în acest sens. Ca întrebări, în primul rând, Parlamentul a susținut ideea de egalitate de gen uh, ca drepturi în calitate, deci ca capitol de drepturile omului. Și omul lucrează în acest sens, lucrează însă într-o manieră cât se poate de separată și cred că ar trebui să mm, schimbăm acest lucru avem drepturi de egalitate de gen, mai ales când e vorba de retorică, dar când e vorba de subiecte critice și decizii care trebuie luate, poate că drepturile omului nu beneficiază de greutatea de care ar trebui să beneficieze. Poate că ați putea să ne dați exemple mai concrete despre cum doriți să extindeți uh, ideea de egalitate de gen în mod concret. Mă refer mai ales la politica comercială, unde nu sunt sigur că se aplică cu adevărat aceste drepturi când e vorba, de exemplu, de acorduri care trebuie renegociate cu statele în care situația drepturilor omului nu este deloc uh, îmbucurătoare. Vă rog de aceea să ne precizați mai multe despre acest subiect. În al doilea rând, Convenția cu privire la persoanele cu dizabilități și extinderea acestora, aducerea ei la bun uh, sfârșit, ar fi un punct foarte important. Statele membre încearcă să își exprime rezervele și cred că trebuie să încercați dumneavoastră să minimalizați aceste rezerve și să cereți mai mult sprijin Vreau să-i mulțumesc, să mulțumesc celor care au ajutat deja Parlamentul și au susținut Parlamentul în uh, toate aceste subiecte și vrem să colaborăm în continuare cu reprezentanții președinției suedeze. Subiectul de care vorbim nu este neapărat unul în care trebuie să susținem anumite proiecte, sau, dar chiar să inițiem anumite proiecte și cred că Uniunea Europeană și statele membre trebuie să implementeze anumite recomandări care nu au fost încă abordate. Și vreau să vă rog pe dumneavoastră să faceți ceva în acest sens. În ceea ce privește Consiliul uh, ONU, în care s-a vorbit despre problema Orientului Mijlociu, acesta este un subiect extrem de important, mai important decât oricare, poate, în care Consiliul dreptul, ONU trebuie să facă ceva, vreau să subliniez faptul că și Uniunea Europeană trebuie să încerce să găsească o punte, să aibă un rol de mediator în subiectul Orientului Mijlociu este într-adevăr un subiect foarte dificil și cred că Uniunea Europeană trebuie să își asume acest rol și sper ca dumneavoastră să nu uitați de acest subiect. Iar acum, în nume propriu, vreau să vă mulțumesc pentru invitația pe care ați adresat-o președintei noastre de a participa la o întâlnire COHOM pentru a reprezenta uh, poziția Parlamentului și vreau să vă asigur că delegația noastră parlamentară la Geneva va putea să continue sprijinul pe care l-a acordat până acum tuturor celor care se implică pentru aceste teme. Cred însă că trebuie să vorbim despre aceste subiecte și la plenara din decembrie, o plenară la care de obicei se discută despre subiectele drepturilor omului și la care se acordă și premiul Saharov. Deci cred că, având în vedere acest context, Consiliul trebuie să se gândească la felul în care să se lanseze o discuție mai amplă. Plenara din decembrie pentru Parlamentul European este, de fapt, plenara drepturilor omului și cred că ar fi bine să folosim această ocazie și să ne gândim despre ce dorim să discutăm, așa încât să ne asigurăm că vizibilitatea pe care am obținut-o prin acțiunile noastre curente să rămână la fel de persistentă. Vreau să vă amintesc de asemenea și de recomandările Parlamentului European în domeniul apărării, comerțului, accesul la date confidențiale și așa mai departe. Toate acestea sunt uh, subiecte care în continuare trebuie tratate și din perspectiva drepturilor omului și sper ca și președinția să dorească o colaborare pe aceste teme. Sper că recomandările pe care le-a făcut Parlamentul până acum să fie considerate. Raportorul pentru dreptul omului a făcut deja recomandări concrete. Vreau să-i mulțumesc și uh, să mulțumesc și raportorului nostru și sper ca să putem combate împreună încălcarea drepturilor omului și să folosim toate mecanismele care ne stau la dispoziție cum ar fi și colaborarea cu Comisia, bineînțeles. Astfel putem să sprijinim programele de democratizare pe care le-a inițiat Comisia, care sunt foarte importante pentru noi. Și în final, și scuzați-mă că am atât de multe întrebări, doamne președinte, dar domnul Martin, colegul meu, a trebuit să plece, dar vrea să mă roage pe mine să, să pun o întrebare, și anume dacă președinția va discuta sau a luat deja poziție despre întoarcerea lui teroristului uh, deținut în, teroristului din Scoția, pentru că acest uh, subiect uh, al teroristului libanez este pe ordinea de zi um, și în Statele Unite și unele subiecte sunt într-adevăr mai importante decât interesul național. Vă mulțumesc foarte mult! Kiitos, herra Hauit. Nyt listalla on vielä muutama puhuja. Mulțumesc pentru această intervenție. Mai am uh, mai multe persoane înscrise pe listă, dar aș uh, propune să uh, încheiem la un moment dat lista. Doamna Chionca urmează și aș uh, propune să ne oprim aici. Domnule Gărenț, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Am urmărit cu interes expunerea programului președinției suedeze. Este un program ambițios, dovedește voință politică și uh, eu am avut uh, privilegiul de a coopera cu autoritățile suedeze. Sunt uh, convins de uh, maniera hotărâtă de a pune în aplicare tot ceea ce ne-a expus. Există, din nefericire, și multe obstacole. Posibilitățile de acțiune câteodată sunt limitate și uh, uh trebuie tratate eh, problemele eh, legate de drepturile omului cu guvernele, dar de multe ori acest lucru se întâmplă în spatele ușilor închise. Eh, cei care au lucrat până acum în acest domeniu de multe ori au înregistrat eșecuri. Din acest motiv, pentru că atitudinea diverselor țări, chiar dacă sunt membre ale Consiliului de Securitate, uh, nu sunt tocmai lăudabile. Cunoaștem uh, toate aceste aspecte și ne mișcăm pe un uh, teren cât se poate de alunecos. Cu câțiva ani în urmă, la solicitarea Națiunilor Unite, un panel format din uh, cinci personalități, prin care făcea parte și fostul premier suedez Olof Palme și actualul președinte al uh, Republicii Mali, au uh, elaborat un studiu privind uh, situația din Ruanda. Uh, din păcate, uh, aproape că este prea târziu acum să um, punem în aplicare acest uh, studiu și să ne mai asumăm responsabilități legate de această situație. Eu aș adresa rugămintea ca Uniunea Europeană să își asume niște responsabilități în acest domeniu. Cu câteva zile în urmă um, am uh, aflat um, lucruri cât se poate de înfiorătoare în legătură cu situația din Darfur. Femei care au fost violate, bombardamente absolut distrugătoare. Există aici un întreg inventar al responsabilităților legate de situația de acolo pe care ar trebui să-l facem. Cred că ar trebui să elaborăm un studiu legat de adevăratele responsabilități și să vedem ce din situația actuală se poate evita pe viitor. Uh, responsabilitatea celor de la Cartum uh, este practic neasumată, totul e un eșec politic acolo. Trebuie să vedem în ce măsură Uniunea Europeană uh, ea însăși a acționat coerent pentru ca suferința populației din această regiune să poată fi diminuată. Să vedem ce putem face, pentru că este evident că putem face mai mult. Și sper ca președinția suedeză să se angajeze în acest sens pentru a preîntâmpina uh, evenimente ca cele care s-au produs până acum. Sper ca Uniunea Europeană să poată acționa în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult domnului Gărăs și poate că pot în uh, câteva cuvinte să vă spun că astăzi am avut o discuție cu uh, reprezentanți ai memorialului din Ingoșeția, pentru că uh, și astăzi uh, mai putem preveni lucruri care mâine pot scăpa de sub control. Dar poate putem reveni asupra Ingușeției mai târziu. Iar acum, domnul Chiunga, mulțumesc, domnule, doamnei președinte, mulțumesc trebuie să vă spun că sunt uh, nou venit în acest subcomitet. Încă poate nu sunt uh, suficient informant, fiind novice. Am uh, de multe ori impresia că discuțiile legate de drepturile omului tratează mai mult simptomele și mai puțin cauzele Ar trebui să tratăm lucrurile altfel decât se întâmplă în uh, politică de obicei. Pentru că eu cred că împreună putem acționa pentru protejarea drepturilor omului în cazuri individuale. Dar trebuie să uh, elucidăm întâi cauzele. Impresia mea este că adesea suntem confruntați cu situații în care este vorba despre un abuz de putere în care este vorba despre faptul că resursele naturale nu sunt suficiente în alte situații. Multe țări parcă sunt obsedate de a-și garanta accesul la resursele naționale. Și asta duce la situația nefericită în care niște guverne, niște regimuri autoritare sunt uneori susținute, pentru că în acele regiuni există resurse naturale și uh, puternicii lumii doresc să aibă acces la acele resurse. Cred că am putea face o analiză din această perspectivă, o analiză cuprinzătoare. Trebuie priv să privim lucrurile per ansamblu și nu doar într-un fel uh, aplanând urmările asupra oamenilor nu trebuie să acționăm doar printr-o justiție, un tribunal penal internațional, ci trebuie să încercăm să ne construim relațiile noastre pe criterii democratice, pașnice și nu cu intenția de a controla la un moment dat o regiune bogată. În ce privește Sudanul, regiunea Darfur, se poate aplica ceea ce spuneam eu acum acolo, dar nu numai acolo. Noi nu trebuie să acționăm cinic, așa cum din nefericire procedează multe state. De asemenea, nu trebuie să uh, rămânem în rezervă, să nu intervenim în situații interne, așa cum se spune că nu e bine să te amesteci în treburile interne, pentru că în situații de conflict uh, asta poate fi doar o scuză pentru a rămâne inactiv. Părerea mea este, cum spuneam, să nu uh, ne mulțumim, să ne confruntăm cu simptomele Eh, ci să încercăm să elucidăm cauzele, pentru că drepturile omului sunt legate, încălcările drepturilor omului au de multe ori cauze care trebuie elucidate. Mai există alte două persoane care doresc să intervină, spune președinta. Vă uh, voi da cuvântul, dar repet rugămintea mea să încheiem intervențiile noastre uh, pentru că mai există și reprezentanți ai unor ONG-uri aici care doresc să intervină. Domnul Dever acum. Aș începe și eu prin a o felicita pe doamna Hammerskjöld în legătură cu expunerea făcută privind uh, programul președinției suedeze în uh, apărarea drepturilor omului. A fost o prezentare foarte reușită am dorit să adresez aceste felicitări în engleză. Dar trebuie să recunoaștem că noi nu avem decât modalități de acest gen să acționăm, pentru că noi nu avem arme la îndemână, nu avem bombe pentru a ne impune punctul de vedere, nu avem submarine la îndemână. Noi avem această posibilitate de a analiza, de a vorbi, de a încerca uh, prin uh, dialog să îmbunătățim lucrurile. Eu sper să uh, reușim să desfășurăm o activitate care să fie vizibilă, inclusiv la nivelul Națiunilor Unite. Trebuie să ne asumăm uh, un rol în acest sens. Comisia noastră dispune de oameni cu o expertiză extraordinară în acest domeniu și trebuie să fim un exemplu pentru comunitatea globală tot ceea ce spunem trebuie să se bazeze pe o analiză aprofundată a lucrurilor, pe înțelegere pentru uh, situație și să se bazeze pe dreptul internațional, pe lege. Nu vreau să intru acum într-o analiză amănunțită a unor aspecte. Sunt convins că președinția suedeză va uh, reuși să stabilească o prioritate a problemelor legate de drepturile omului. Să ne gândim. Uh, studenții din Malmö, din uh, Suedia sau din uh, Uppsala um, au avut acțiuni Uh, care uh, uh, la un moment dat s-au degradat pentru că aveau impresia că drepturile lor nu uh, au fost respectate. Dar Suedia este un uh, stat uh, independent, un stat puternic. Uh, putem interveni în asemenea uh, situații. Noi trebuie să-ți ținem seama de faptul că drepturile omului trebuie tratate într-un cadru internațional, în cadrul dreptului internațional și uh, trebuie să încercăm să ne apărăm punctul de vedere indiferent în ă, ce stat s-au petrecut evenimentele. Acum, în ce privește Sri Lanka? Sri Lanka a fost un stat unitar, chiar dacă la un moment dat a fost o colonie. Și uh, Sri Lanka uh, este un stat cu tradiție uh, democratică. să ținem seama că și acum 100 de ani în Sri Lanka au avut loc alegeri libere. Ce vreau să spun este că multe persoane sunt dispuse poate să critique situația drepturilor omului din Sri Lanka fără ca ei să fi fost vreodată acolo și fără să cunoască de fapt realitățile de la fața locului. Dar noi nu ne putem permite în calitate de subcomitet pentru drepturile omului să facem acest lucru. Uh, Exact, acolo există 3 milioane de tamili care uh, trăiesc uh, pe insulă, uh, 2 milioane în sud, 1 milion în nord. Trebuie să cunoști realitățile acestor comunități. Uh, trebuie uh, să analizezi modul în care se acționează acolo în cunoștință de cauză. Eu trebuie să apăr de multe ori uh, atitudinea europarlamentarilor în uh, dialogul meu cu Uh, responsabilii din zona aceea, care uneori se miră de necunoașterea uh, realităților la nivelul Uniunii Europene. Analiza ar trebui să fie arma noastră. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Deva. Todella yritämme hankkia, mutta palataan tähän Sri Lankan. Influența și cunoașterea aceasta este moneda de schimb a acestei subcomisii. E clar că vom reveni la discuția despre Sri Lanka la începutul uh, lunii septembrie. Acum, uh, înaintea doamnei Chionca, doamne Lockby, 30 de secunde. Dank. Mulțumesc. Mulțumesc și doamnei Arno pentru cele expuse. Mulțumesc pentru invitația de a comenta aceste documente. Noi, cei care venim de la Vert IFA, eh, vom fi dispuși să facem acest lucru. Aș avea o întrebare. În ce măsură cooperați cu Tribunalul Penal Internațional? Prima întrebare. Și a doua întrebare, cum apreciați faptul că în următoarea uh, Comisie Europeană să avem și un comisar care să aibă un mandat pe problematica drepturilor omului și pe probleme legale? Mulțumesc pentru aceste întrebări uh, foarte precise. Cred că vom auzi mai multe despre această temă atunci când Institutul de la Veneția când vom vorbi despre Institutul de la Veneția. Îi voi da acum cuvântul uh, doamnei doctor Chionca. Doamnă Chionca, vă rugăm, vă putem spune că puteți vorbi uh, cât de mult doriți. Nu știu dacă doamna Hammershold va mai interveni, însă întâi doamna Chionca. Vă mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Voi încerca să mă exprim cât mai succint, ca și doamna care tocmai a vorbit. În primul rând, aș vrea să vă urez uh, mult succes în calitate de președinte acestei comisii și să vă urez uh, succes uh, și dumneavoastră celorlalți membri ai acestei subcomisii. Mă voi referi la câteva chestiuni despre care s-a vorbit puțin mai devreme și voi face și câteva adăugiri la prezentările făcute de reprezentanta președinției suedeze și a Comisiei. În ceea ce privește acum ratificarea diferitelor convenții, sunt de acord pe deplin cu faptul că din perspectiva COHOM și a drepturilor omului, ar trebui să încurajăm statele membre să fie cât mai active cu putință și să ratifice cât mai repede aceste convenții. E vorba de dialogul nostru cu țări terțe aici și țările terțe ne pun întrebări în mod constant în legătură cu acest lucru și își compară performanța cu a noastră. La doilea an de închiderea închisorii de la Guantanamo. Președinția suedeză a vorbit deja despre acest lucru, însă eu voi mai face două lămuriri. În primul rând, această chestiune a cadrului juridic pentru Guantanamo. A fost uh, o problemă pe care am ridicat-o față de Statele Unite ale Americii din 2004 uh, încoace. Au avut, foarte, au avut loc multe discuții în spatele ușilor închise în 2006, de exemplu, în contextul dialogului privind uh, consilierii juridici de la Departamentul de Stat. Ideea este că am început acest dialog cu administrația trecută, nu, nu cu cea actuală. Am încercat să vedem cum putem schimba direcția pe care o luase această navă, între ghilimele. Administrația ONU și SUA au venit cu un plan pentru închiderea acestei închisori, iar Uniunea Europeană nu poate decât să aducă laude acestei uh, decizii, deoarece noi am cerut de foarte mult să se facă acest lucru. Și e important să menținem credibilitatea, iar statele membre, după foarte multe discuții, au hotărât să permită crearea unui mediu descris în declarația la care s-a referit uh, președinția suedeză, declarația din iunie anul acesta. ceea ce privește acum asistența pe care UE este gata să o dea Statelor Unite ale Americii. Există aici câteva presupuneri. În primul rând, faptul că SUA va prelua o serie de deținuți care vor fi judecați, vor trece printr-o perioadă de judecată. În al doilea rând, a doua condiție este că se va revizui politica generale pentru a soluționa aceste probleme. Domnul Prodi a vorbit despre problemele legate de drepturile omului și clauzele din acest domeniu. Au existat probleme care au dus la apariția acestui sistem în Statele Unite ale Americii. Uniunea Europeană și-a dus contribuția la grupul de lucru care revizuiește această politică, care este în curs, revizuirea este în curs. Trebuie schimbate cauzele fundamentale ale acestui sistem. Fără o astfel de schimbare radicală, victoria noastră nu ar fi practic uh, reală. La grupurile de lucru despre drepturile omului discutăm despre ceea ce se poate face. În ceea ce privește evaluarea dialogului UE-China, este o încercare în această direcție de evaluare. Noi ne-am uh, axat pe acest dialog care a început în urmă cu 14 ani și de atunci am lansat și alte dialoguri la care reprezentanta Suedei s-a referit. Este un dialog activ și unul înghețat, iar acum avem în jur de 10-12 astfel de dialoguri. Evaluarea privind China. Aceasta se axează asupra acestei țări, însă se încearcă să se tragă învățăminte pentru noi dialoguri pe care eventual le-am putea lansa. Ideea este să încercăm să vedem cum putem dialoga mai bine pe viitor. Prin urmare, este un fel de studiu de caz pentru ca uh, Uh, dialogul pe care îl purtăm cu astfel de țări să fie cât mai eficient. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă Chionca. Cred că îi putem spune doamne Hammersholt că merită felicitări pentru că foarte multe persoane s-au referit la ce a spus domnei, iar acum doamna Hammersholt are ocazia de a lua din nou cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să mă refer succint la câteva dintre elementele care au fost ridicate în cea de-a doua rundă de întrebări. Voi încerca să rezum oarecum întrebările care nu au fost adresate. Mai mulți deputați au vorbit despre coerență. Coerența între implementarea națională și rolul internațional, coerența între diferitele activități în cadrul diferitelor foruri. Aș avea de spus poate două lucruri doar. Uh, În primul rând, statele membre UE sunt și membre ale Consiliului Europei. Și prin urmare, țin de anumite mecanisme și tratate. Iar un aspect folositor al dialogului nostru este schimbul de experiență cât mai crescând pe care îl avem în domeniul drepturilor omului. Cred că putem da dovadă și de transparență pentru ca și la noi drepturile omului să fie mai bine respectate. Vă pot da un exemplu, de exemplu, și vă pot da un exemplu. Contribuția pe care a avut-o UE înainte de conferința de la Durban, de exemplu. Câțiva membri s-au referit de asemenea și la mainstreaming pentru a ține cont de drepturile omului în diferitele politici, trebuie să ne dăm seama că e într-adevăr o provocare să o facem. Trebuie să fim activi la nivel de politici și e clar că există diferite instrumente de care dispunem, însă există mai multe căi concrete de a acționa. de exemplu, să vedem cum lucrăm noi la COHOM. Deci nu doar Cohomul ar trebui să se ocupe de drepturile omului. E clar că eu sunt președinte acestui grup, grup și eu aș dori ca și la alte grupuri de lucru să se țină cont de situația drepturilor omului și să se discute despre acest lucru. Aș vrea să vă spun că de asemenea avem un uh, schimb de opinii important cu ONG-urile de aici, uh, de la Bruxelles, și o facem mult mai mult decât o făceau alte cohomuri în trecut. Domnul Prodi a vorbit despre faptul că trebuie eradicate cauzele care duc la încălcarea drepturilor omului. Da, într-adevăr, trebuie îmbunătățită legătura între dezvoltare și drepturile omului. E important să vedem pe termen lung ceea ce se întâmplă atunci când ai o abordare de drepturi ale omului, atunci când uh, acționezi și de asemenea e important să depunem eforturi de consolidare a capacităților. O altă întrebare specifică care mi-a fost adresată se referea la Darfur. Din perspectiva politicilor europene, pot spune că situația drepturilor omului din Darfur este gravă, iar Uniunea Europeană are o poziție răspicată. Există o serie de mecanisme deja care ne permit să vedem cine este răspunzător de încălcarea drepturilor omului și a dreptului internațional. Un astfel de mecanism este, bineînțeles, Tribunalul Penal Internațional, însă există și mecanisme de drepturi ale omului prin care avem mandatul să analizăm situația drepturilor omului în Sudan. Iar Uniunea Europeană și-a oferit un sprijin clar în uh, cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului pentru a activa astfel de mecanisme. Vom continua de asemenea să ridicăm problema respectării drepturilor omului și atragerii la răspundere în cazul încălcării acestor drepturi. Mi s-a pus de asemenea o întrebare în legătură cu cooperarea cu Curtea Penală Internațională. Încă o dată, este o chestiune de care ne ocupăm la nivel global, noi, Uniunea Europeană. Depunem eforturi active pentru ratificarea statutului de la Roma. În ziua de astăzi, un uh, mare număr de țări care fac parte, care au ratificat acest statut, încearcă să vadă cum putem coopera cu Curtea Penală Internațională. Această curte, după cum știți, fiind uh, un organism juridic independent. În încheiere, doamnă președinte, mă voi întoarce la ce am spus la început, și anume tratatul de la Lisabona și la viitoarele și la perspectivele pe care le are Uniunea Europeană în timpul unei președinții care va analiza o serie întreagă de chestiuni. Doamnă președinte, aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat ocazia să vin aici să prezint programul președinției suedeze privind drepturile omului. Eu am avut ocazia să vă spun încă o dată că așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu subcomisia dumneavoastră și cu dumneavoastră, doamnă președinte, pe marginea tuturor chestiunilor ridicate astăzi. Sunt sigură că vor apărea și alte provocări pe care va trebui să le abordăm ulterior. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Hemmerschold. Mă bucur foarte mult că ne-ați acordat atât de mult timp astăzi. Le mulțumesc de asemenea și reprezentantelor comisiei și a înaltului reprezentant. Vă promit că noi vom da dovadă de solidaritate față de dumneavoastră și cred că e un semn bun să vedem atâți, atât de mulți membri ai subcomisiei noastre la această reuniune. E un semn de bun augur. Acum, în ceea ce privește activitatea noastră, eu cred că e important să discutăm în mod regulat cu rețeaua de ONG-uri din UE. Această rețea include 38 de organizații, iar astăzi avem aici că e reprezentantul clubului de la Roma, domnul Nicola Ruji, și un reprezentant al Federației Internaționale pentru Drepturile Omului, persoană care coordonează relațiile cu Parlamentul European. Aș dori să-i dau cuvântul acum domnului Nicola Ruji. Dacă doriți, puteți să veniți aici la prezidiu în fața sălii sau eventual să vă așezați aici în uh, locurile din față. Okay. Thank you, Madam Chair. Yes, Mr. Uri. Well, thank you for this opportunity, which is... Mulțumesc pentru această ocazie pe care ne oferiți de a vorbi aici este foarte importantă pentru noi. Colaborarea a început cu șapte ani în urmă. Suntem foarte bucuroși să uh, am fost bucuroși să putem auzi uh, comentariile uh, doamnelor Hammerskirt, Arno și Chionca, inclusiv în ce privește activitatea ONG-urilor. Voi face o scurtă introducere și voi da după aceea cuvântul colegilor mei care vor face câteva propuneri concrete pentru activitatea și colaborarea noastră cu acest subcomitet. Dar să vă spunem câteva cuvinte despre noi, ceea ce facem. Suntem un uh, grup, o rețea de peste 40 de ONG-uri care sunt implicate prin activitatea lor în uh, zona uh, democrației în statele noastre. Dorim să promovăm și să protejăm drepturile omului în toate domeniile, atât în statele membre cât și în relațiile lor cu state terțe. Demersurile noastre reflectă interdependența între uh, ceea ce se întâmplă în democrațiile noastre, în cadrul Uniunii Europene, la nivelul Națiunilor Unite. De ce este rețeaua noastră importantă pentru activitatea dumneavoastră? Pentru că în tratatele de bază ale Uniunii Europene este prevăzută obligativitatea de a, de a promova și apăra drepturile omului. Uniunea Europeană va trebui să își asume angajamentele privind protejarea drepturilor omului. Noi vom încerca să um, acordăm un impuls prin activitatea noastră acestor responsabilități pe care Uniunea Europeană le are. Um, mecanismele pentru promovarea drepturilor omului uneori nu sunt suficiente pentru ca această protecție să poată fi um, eficientizată la maximum. Noi trebuie să creăm o mai mare consistență uh, activităților uh, Parlamentului European uh, um, o mai mare responsabilitate a tuturor instituțiilor care acționează în acest domeniu pentru ca protejarea drepturilor omului să poată fi amplificată. Cred că Națiunile Unite ar trebui să fie promotorul uh, drepturilor omului în toate domeniile și trebuie deci să lucrăm pentru ca Parlamentul European să reflecte această importanță în activitățile sale. Există însă câteva activități specifice care vor avea un impact asupra rolului Uniunii Europene ca actor uh, important în domeniul drepturilor omului. Avem destule instrumente la dispoziție de care am vorbit înainte, dezvoltarea unui consens în uh, democrație și în ex relațiile externe ale Uniunii Europene, crearea unor reforme pentru uh, implementarea noului tratat. Cum putem să colaborăm, aș vrea să încheie în această notă, uh, M-aș bucura să fim noi uh, interlocutorul dumneavoastră principal pentru lupta pentru drepturile omului și să putem să vă sprijinim la organizarea unor evenimente importante, la implicarea societății civile și la alte proiecte. Cerem, de asemenea, ca fiecare uh, organizație non-guvernamentală din acest domeniu să fie informată cu privire la acțiunile uh, Uh, Parlamentului. Îi dau cuvântul acum lui Gregoar Thierry, care vă va da câteva idei mai concrete despre cum putem să punem în aplicare aceste proiecte. Mulțumesc foarte mult, Nicolas, mulțumesc, domnule președinte. have been closely cooperating with Eu reprezint uh, ONG-urile și știți că acestea joacă un rol foarte important pe acest subiect. Ne-am bazat pe o experiență bogată de interacțiune și cooperare și considerăm că acesta este calea cea mai importantă pe care trebuie să o folosim. Vreau să vă prezint însă, în primul rând, prioritățile noastre și așteptările noastre și recomandările pe care vreau să le fac. În urma manifestului pentru drepturile omului și democrație, pe care l-am uh, adoptat de curând și pe care dumneavoastră l-ați citit, uh, am uh, creat o serie de măsuri. În ultimii ani am observat faptul că există o dezvoltare pozitivă a politicilor pentru drepturile omului din partea Uniunii Europene cu privire la implementarea și crearea instrumentelor pentru păstrarea acestor drepturi și respectarea acestora. De exemplu, dialoguri și consultări pe tema drepturilor omului, liniile directoare ale Uniunii Europene pentru drepturile omului, dar și uh, Uh, capitolele pe tema drepturilor omului în diferitele documente de referință. În același timp însă știm că impactul politicilor drepturilor omului sau ale instrumentelor acestora sunt limitate din cauza unei lipse de sprijin politic sau din, part, din cauza unei lipse de coerență sau de egalitate uh, Uh, în tratarea acestor subiecte în cadrul subiectelor europene. Și de aceea obiectivul de astăzi este să respectăm uh, prioritatea pe care trebuie să o ocupe acest subiect și să integrăm foarte bine acest subiect în politica externă și internă a Uniunii. Riscul principal în același timp este să ajungem la o situație în care drepturile omului sunt un subiect izolat atât pe latură orizontală cât și pe verticală. Pe scala verticală, drepturile omului sunt izolate atunci când instrumentele nu sunt uh, și ele sprijinite de o poziție foarte clară a instituțiilor și a statelor membre. Pe linie orizontală, drepturile omului pot să se regăsească izolate atunci când nu sunt bine încadrate și respectate la nivel intern sau extern de către statele membre și nu sunt o parte integrantă a politicii externe a Uniunii. De exemplu, în negocierile um, de uh, comerciale, politicile de migrație, combaterea terorismului, toate acestea trebuie să aibă o componentă de drepturile omului. Am vrea să facem două recomandări concrete care, din punctul nostru de vedere, ar putea să ajute să obținem și încadra, încadrarea drepturilor omului și sprijinul politic. În primul rând, pentru sprijinul politic avem o primă recomandare și anume ca să continuăm și să aprofundăm eforturile de a deschide politica către un dialog interactiv și democratic între statele, între instituțiile Uniunii Europene, statele membre, ONG-urile pentru apărarea drepturilor omului, experții Consiliului uh, Uh, Națiunilor Unite și așa mai departe, diplomați, etc. Apărătorii drepturilor omului și experții pe tema drepturilor omului sunt elemente extrem de importante. Iată de ce. Apărătorii drepturilor omului ne vor ajuta să avem întotdeauna contactul și conexiunea cu realitatea dificilă a câteodată de, de pe teren cu privire la drepturile omului și în același timp vor spori transparența deciziilor Uniunii Europene și a statelor membre. Iar experții independenți din partea comisiilor um, din partea Uniunii Africane, din partea uh, Națiunilor Unite, sunt importanți pentru că vor face o evaluare independentă și o, o evaluare separată de ale acestor instituții care se ocupă de subiectul respectiv. Iată de ce dialogul este de asemenea foarte important. Atunci când um, are loc dialogul interactiv, uh, mă gândesc aici la actorii care uh, pe care i-am menționat și înainte, apărătorii drepturilor omului, președinția, membrii ai uh, ONU și așa mai departe, ar trebui să intre într-un dialog înainte de întâlnirile importante între Uniunea Europeană și țări terțe, înainte de consiliile de cooperare pentru politica de vecinătate, care au ca subiect, de exemplu, și drepturile omului, înainte de decizii care pot avea un impact în țările terțe sau înainte sau în timpul negocierilor comerciale, înainte de adoptarea sau revizuirea unor sancțiuni. Dialogul poate însă să apară și în fazele cheie a implementării sau revizuirii instrumentelor Uniunii Europene pentru Drepturile Omului, a liniilor directoare și a politicii externe. Înainte de adunările generale sau a Consiliului pentru Drepturile Omului sau oricând, atunci când în timp de criză este nevoie de o mobilizare mai mare. Abordarea interactivă pe bază de dialog are ca obiectiv sporirea mobilizării politice a tuturor actorilor implicați, folosirea tuturor instrumentelor de drepturile omului în diferite situații. Considerăm că diversitatea actorilor implicați în acest dialog politic interactiv va spori automat calitatea dezbaterilor și deciziilor luate, dar în același timp și transparența statelor membre și a instituțiilor care se ocupă de aceste subiecte și implicarea apărătorilor drepturilor omului la nivel local, care au un cuvânt de spus la luarea deciziilor. Consensul va fi mai ușor obținut printr-un astfel de dialog interactiv și interacțiunea cu experții uh, Națiunilor Unite și cu alți experți și apărători a drepturilor omului va fi benefică. Un al doilea set de recomandări se referă la posibilități concrete de a, pentru sporirea integrării drepturilor omului în diferitele politici ale Uniunii. Iată, deci, uh, a treia recomandare și anume nominalizarea unor membri specializați pe aceste teme în diferitele comisii ale Parlamentului European, dar și la delegațiile parlamentare cu țări terțe și în, uh, la reuniunile parlamentare mixte. Astfel încât să avem un punct de focalizare public uh, care să poată să asigure o coerență am putea să și sporim numărul uh, întâlnirilor cu comisii, comisiile din Parlamentul European, de exemplu, comisii mixte, droa, uh, comisia noastră DROI cu comisia DEVE sau cu drepturile femeilor, cu Comisia pentru Femei și așa mai departe. Și să discutăm despre integrarea acestei, acestui aspect în toate politicile de care se ocupă comisiile Parlamentului. O idee ar fi organizarea unei întâlniri între subcomisia DROI și LIBEC, în care să se discute despre respectarea drepturilor omului în Uniunea Europeană și despre promovarea drepturilor omului în uh, diferitele politici ale Uniunii. Pentru că suntem de părere că este nevoie de respectarea drepturilor omului pentru transparența cu care lucrează Uniunea, pentru ca Uniunea să fie credibilă în negocierile cu țările respective. Nu putem să avem un dialog politic și o consultare cu Rusia dacă nu sunteți 100% siguri de ce se întâmplă în Uniunea Europeană cu privire la drepturile omului. Și o altă recomandare concretă pentru a spori uh, vizibilitatea acestui subiect este să se întocmească rapoarte specifice pe tema drepturilor omului în uh, subiecte cum ar veni combaterea terorismului. Deci să avem rapoarte cu privire la respectarea drepturilor omului în uh, politicile interne și externe ale Uniunii. O ultimă recomandare concretă pe care aș sugera-o este să sporim o atitudine etică cu privire la acest subiect, să implicăm președintele Parlamentului, președintele Comisiei AFET și să avem grijă ca agenda Parlamentului European, președintelui Parlamentului, să aibă întotdeauna o componentă de declarații, discuții și dialoguri pe tema drepturilor omului. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru oportunitatea pe care ne-ați acordat-o de a lua cuvântul în fața dumneavoastră. A trebuit să vorbesc foarte pe scurt și foarte general, pentru că eu reprezint, prezint acum recomandarea a 38 de ONG-uri diferite. Dar cred că putem să mai ascultăm și alți trei membri ai diferitelor ONG-uri care vor vorbi despre fie o situație tematică, de exemplu Lina Alcura din partea networkului euromediteranean pentru drepturile omului, care va vorbi despre egalitatea de gen în Europa. Mulțumesc! Thank you. Uh, so, uh, the Euromediter- Mulțumesc! Organizația mea este membră în, organizați, în Confederația Organizațiilor Non-Guvernamentale și avem o, ne ocupăm de acordurile de asociere cu Uniunea Europeană. Din 1995 am pornit activitatea noastră în care activitatea parteneriatului euromediteranean și obiectivul acestui era, era dialogul pentru dialogul uh, politic pentru o stabilitate și securitate în această regiune bazat pe respectarea drepturilor omului și a de democrației. În 2005, pe, la 10-a aniversare a summitului euromediteranean, deci la summitul de aniversare a Uniunii la Barcelona, am uh, recomandat adaptarea măsurilor pentru egalitatea de gen și pentru prevenirea discriminării, asigurarea drepturilor femeilor și am adoptat un plan pentru includerea drepturilor omul, uh, femeilor în politicile diverse. Iar în 2006 la Istanbul am avut o conferință interministerială care se numea Societatea Civilă și care a fost un punct esențial în istoria drepturilor omului în cadrul Uniunii Mediteranene mecanismele de protecție a drepturilor femeilor și a egalității de gen au fost așadar ancorate pentru prima dată într-o formă oficială și concretă, iar conferința ministerială a adus concluziile ministeriale în așa zise pentru societatea civilă și de ancă astăzi se vorbește despre cadrul de la Istanbul, care conține de fapt un plan de acțiuni. Acesta a fost implementat între 2006 și 2010, deci este în curs de implementare și se adaptează în același timp mecanismul de raportare al Uniunii Europene. În noiembrie va avea loc o nouă reuniune la Maroc, în Maroc, în care se va vorbi despre implementarea concluziilor ministeriale sau al planului de la Istanbul de care vă vorbeam înainte. Până în 2006, însă, progresul în promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor în cadrul parteneriatului euromediteranean nu a fost prea rapid și a fost confruntat cu multe provocări, mai ales în domeniul protecției drepturilor femeilor. Femeile erau absente atunci când s-a semnat acest parteneriat și chiar la Barcelona, la declarația Barcelonei, nu se face referire la aceste drepturi în cadrul dezvoltărilor economice. De asemenea, nu exista nicio mențiune cu privire la drepturile omului în acordurile de asociere. În schimb, acest subiect era tratat la nivel național. A existat o tendință de a considera drepturile femeii ca un subiect cultural și care ține de religia țării respective, care trebuie tratat, deci, ca o problemă de politică internă. Dar, din momentul în care în continuare se neglijează drepturile femeilor și egalitatea de gen în dialogul politic în cadrul parteneriatului euromediteranean, considerăm că trebuie să luăm măsuri. În 2002, Parlamentul European a adoptat un raport cu privire la drepturile femeilor și discriminările pe bază de gen în această regiune și a cerut Comisiei Europene să facă o evaluare a acestui subiect, însă, din păcate, aceste subiecte nu au fost, uh, nu s-au regăsit după aceea în acțiuni concrete. Politicile și planurile de acțiune ale diferitelor state conțin o anumită componentă privire la drepturile femeilor, însă planurile bilaterale între statele membre nu au dus la un efort concret pentru a putea cu adevărat pune în aplicare aceste angajamente care au fost luate în planurile de acțiune. Planurile de acțiune nu sunt un instrument uh, juridic obligatoriu și depinde de aceea de fiecare țară dacă ele sunt puse în aplicare sau nu. Mă scuzați, spune președinte, trebuie să vă întrerup. Poate că ați văzut că pleacă anumiți membri. Dacă vrem, să avem o interacțiune și eu sunt foarte convinsă că este extrem de important să discutăm despre aspectele de gen. Trebuie să vorbim foarte pe scurt pentru că nu avem foarte mult timp. Dacă vreți deci să mai aveți o reacție din partea membrilor, încercați să vorbiți foarte pe scurt pentru ca și ceilalți doi colegi să mai aibă timp să vorbească, dar și ei să vorbească foarte scurt. Data viitoare vom putea încadra mai mult timp pentru dumneavoastră ca să putem uh, să păstrăm acest dialog și vom rămâne în contact și între reuniuni. Deci îmi pare rău, trebuie să vorbiți puțin mai scurt. Deci trebuie să mai dau ocazia și deputaților să reacționeze. Bun. Atunci voi spune foarte pe scurt ce am de spus. Așadar, ce vreau să vă spun este că în 2006 a avut loc conferința interministerială, iar acum avem o următoarea întâlnire în 2009, tot o întâlnire la nivel de ministri în care se va evalua implementarea planului de la Istanbul. Și important este că noi sperăm ca Parlamentul European să joace un rol important în procesul uh, ministerial de care vă vorbeam la nivelul Uniunii Euromediteranene, pentru că sperăm ca planul de la Istanbul să poate fi implementat, care el, acest plan este destul de slab ca putere, ca impact. Vrem deci ca Parlamentul să influențeze concluziile acestei următoare reuniuni a ministrilor care să, ministrilor care să sublinieze importanța rolului femeilor, drepturilor acestora și să se ajungă la un plan de acțiuni care să stabilească obiective concrete și jaloane foarte clare pentru ca Uh, să se poată lua măsurile necesare și să se asigure și un mecanism de evaluare a implementării acestora. Așadar, la această reuniune ministerială sperăm să se ajungă la rezultate mai concrete. Avem recomandări specifice pe care noi le dorim ca și concluzii și sper ca dumneavoastră să ne puteți ajuta. Vă mulțumesc! Mulțumesc și aș vrea acum să-i rog pe următorii doi vorbitori să vorbească două minute fiecare, pentru că altfel nu vom avea deloc interacțiune. Mulțumesc, sunt Veronica Golson și reprezint Human Rights Watch. Foarte pe scurt vom încerca să vorbim de trei țări care sunt foarte de actualitate în momentul de față pentru Parlamentul European și pentru lume în general, Rusia, Rusia Turmenistanul și Uzbekistanul. În legătură cu Rusia, Salutăm reacțiile puternice din partea Parlamentului European, din partea președinției uh, suedeze, cu privire la escaladarea și violențele din, aceast, din uh, această regiune, dar vrem să și cu privire la uh, asasinate, vrem să spunem însă că aceste asasinate trebuie să fie văzute într-un context mai larg de lipsă de, de respectare a legii de uh, a regiunea Caucazului. Uh, și cerem un angajament robust din partea comunității internaționale pentru ca să se condamne încălcările acestor drepturi și sperăm ca Uniunea Europeană să insiste ca Rusia să acționeze în fine pentru a putea pune capăt acestui ciclu de violențe și de abuzuri. Un fel concret în care credem că Uniunea Europeană ar putea să își aducă contribuția în acest sens este prin promovarea uh, implementării de către Rusia a um, regulilor de dreptul, pentru drepturile omului care sunt um, în vigoare în momentul de față, pe care Rusia trebuie să le respecte față de Cecenia. Rusia are un talent de a evita aceste reguli în ultimii ani și, deși s-au uh, formulat numeroase rezoluții și la Consiliul Europei cu privire la acest subiect, sperăm ca Uniunea Europeană să facă ceva ca Parlamentul European și mai ales Comisia, Subcomisia pentru Drepturile Omului să se angajeze pentru a face presiune asupra Rusiei ca aceste reguli să se respecte. În legătură cu Turkmenistanul, Consiliul GAERC uh, a aprobat uh, un acord uh, cu Turkmenistanul. Turkmenistanul este una din țările în care represiunea este cea mai frapantă din lume Din păcate însă, acest uh, acord nu menționează nici măcar în nota de subsol ideea de drepturile omului. Credem, deci, că Parlamentul European ar, a blocat, care a blocat mult timp uh, acordul interim uh, comercial cu Turkmenistanul, ar fi trebuit să se, deci că ar fi trebuit să se continue în acest sens. Iar în aprilie, după ce Consiliul și Comisia făcut promisiuni Parlamentului European că vor menționa rezervele și îngrijorarea pe care o exprimase Parlamentul European cu privire la situația drepturilor omului în Turkmenistan, mai ales în uh, legătură cu prizonierii politici, restricțiile de călătorie și accesul la diferite servicii, raportorii diferiți din partea um, organizațiilor non-guvernamentale sau alți experți nu au avut niciun rezultat. Iată deci Uniunea Europeană care ar trebui să își revizuiască relațiile contractuale cu un guvern care încalcă drepturile omului. Consiliul și Comisia făcuseră, își luaseră angajamente foarte clare în fața Parlamentului European că vor adresa aceste subiecte de drepturile omului și că vor cere progrese în domeniul drepturilor omului trebuie încă să așteptăm probabil acțiuni concrete în acest sens. Iată deci un domeniu foarte concret și important în care sperăm ca Parlamentul European și Subcomisia pentru Drepturile Omului să se angajeze mai puternic, astfel încât Comisia și Consiliul să își respecte aceste promisiuni. Următoarea relație contractuală este acordul de parteneriat care va ajunge în fața Parlamentului European în următoarele luni și sper de aceea ca să țineți cont de această recomandare. Uzbekistan, ultimul subiect, o altă țară cu un guvern extrem de represiv în care Uniunea Europeană încearcă să găsească o relație mai apropiată. La Consiliul GAERC din octombrie vom avea o revizuire a sancțiunilor rămase impuse de Uniunea Europeană față de această țară, care au fost uh, înaintate în 2005, Uniunea Europeană a stabilit care sunt criteriile clare pentru drepturile omului pentru guvernul uzbek, dar, din păcate, acestea nu au fost îndeplinite. Deci, acum este extrem de important ca să se respecte aceste um, cerințe, cum ar fi, de exemplu, eliberarea activiștilor politici care sunt în, priz- în uh, închisoare în Uzbekistan și Human Rights Watch uh, a cerut de multe ori ca comunitatea internațională să facă uh, o schimbare în acest domeniu. Foarte multe subiecte însă rămân în continuare deschise. Uzbekistanul nu a îndeplinit multe condiții care au fost înscrise în aceste acorduri și sperăm, deci, ca Parlamentul European să se angajeze și pentru acestea. Mulțumesc! And then uh, the last uh, speaker for two. Dar acum ultimul vorbitor, două minute. Yeah. Okay, I think this is working. Uh, thank you for uh, inviting me. Mulțumesc uh, pentru că m-ați invitat aici și mi-ați dat ocazia de a vorbi. După cum, deoarece mi-ați reuni, mi-ați prescurtat posibilitatea de a lua cuvântul. O voi face cât mai succint. Eu reprezint o organizație pentru persoanele cu handicap, de fapt o rețea a acestor organizații. Aș vrea să vă atrag atenția asupra Convenției ONU privind persoanele cu handicap, convenție care a fost menționată în discuțiile cu președinția suedeză. A fost menționată pe scurt. Uh, Această convenție a intrat în vigoare pe 3 mai anul trecut și a fost semnată și de comunitățile europene, ceea ce este o, un lucru inedit în dreptul internațional. Deci nu doar statele membre semnează, ratifică și implementează convențiile 1, ONU, de data aceasta, pe lângă statele membre, Uniunea Europeană a semnat această convenție. E clar că subcomisia dumneavoastră de la Parlamentul European va avea un, loc, un rol de jucat pentru ratificarea acestei convenții. După ce acest proces se va fi încheiat și am auzit din partea președinției suedeze că asta se va întâmpla până la sfârșitul acestui an, uh, deci până atunci vo, procesul de ratificare la nivel european se va fi încheiat. Deci după aceasta intervine momentul atât de crucial al implementării acestei convenții. Pentru ca aceasta și prevederile sale atât de progresive, despre care din păcate nu pot vorbi astăzi aici, ar fi nevoie de o reuniune separată pentru a vă explica de ce această convenției aduce schimbări atât de mari um, pentru persoanele cu handicap, însă nu avem timpul să o facem acum. Deci aș vrea doar să vă rog să monitorizați îndeaproape aproape ceea ce face Uniunea Europeană, să vedeți cum dorește Uniunea Europeană să-și îndeplinească toate obligațiile la care a subscris prin uh, semnarea acestei uh, convenții ONU privind persoanele cu handicap. Atât am avut astăzi de spus și sper că anul viitor sau spre sfârșitul acestui an să avem din nou ocazia de a vorbi. Vă mulțumesc și eu le mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor din partea ONG-urilor pentru informațiile atât de valoroase pe care ni le-ați uh, prezentat. Am vorbit despre Rusia, Turkmenistan și Uzbekistan, ceea ce a fost foarte interesant, de asemenea și despre reuniunea ministerială din noiembrie și rolul pe care noi îl vom avea privind acordul internațional um, despre persoanele cu handicap convenție atât de importantă pentru Parlamentul European. Din păcate, discuțiile noastre nu pot continua decât câteva minute în plus, însă pe mine mă interesează problema strategică care ține de obținerea unei influențe la nivel politic printr-un dialog interactiv. A fost o sugestie foarte bună privind uh, comportamentul pe care îl poate avea sub comisia noastră și sper că la reuniunile viitoare ne vom inspira de pe urma acestor sugestii. Pe lista mea o am doar pe doamna Lohnidei, da cuvânt. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru toate prezentările făcute. Aș vrea să-i mulțumesc rețele pentru drepturile omului și democrație, pentru faptul că au alcătuit un manifest al drepturilor omului pentru noul Parlament în 2009. În această platformă sunt foarte multe sugestii bune și cred că a trebuit uh, multă muncă pentru a vedea care sunt uh, cerințele comune pe care vreți să le formulați, deoarece sunteți 38 de ONG-uri. UE trebuie să aloce resurse financiare suficiente pentru a implementa tot ceea ce ține de drepturile omului. Da, aveți dreptate, însă pentru a-și îndeplini rolul așa cum trebuie, spuneți că este important să se mențină entitatea care se ocupă de drepturile omului la Parlamentul European. Din păcate acum nu avem timp, însă vom putea discuta și în bilateral și aș vrea să știu exact ce recomandări specifice aveți uh, în acest sens. La ce vă referiți în mod specific? Mulțumesc și domnul Haut. Vă mulțumesc. Deoarece nu avem mult timp la dispoziție mm, și deoarece nu suntem foarte mulți, nu cred că ar trebui să credeți că nu ne interesează activitatea rețelei dumneavoastră. Aș vrea să vă mulțumesc pentru toate comentariile făcute, mai ales în legătură cu Turkmenistanul. Iar lista dumneavoastră de sugestii este deosebit de utilă. Se vorba despre activitatea noastră ca subcomisie. Iar în ceea ce privește faptul că ONG-urile au citit acest manifest și au făcut declarații în legătură cu următoarea președinție. Ei bine, multe din uh, criticile aduse de dumneavoastră sunt corecte și au fost făcute și în trecut, însă e clar că suntem cu toții de acord uh, în ceea ce privește principiile. Să e important ca și la Consiliu să existe un acord și ceea ce contează este să transpunem uh, în realitate aceste cerințe și de aceea v-aș ruga pe dumneavoastră, reprezentanții ONG-urilor, să colaborați cu Consiliul și că să colaborați cu noi pentru a încerca ca împreună să obținem rezultate. Ați vorbit despre democratizare, despre tratate, Acestea sunt activități reale în care ne-am implicat cu toții și e important ca drepturile omului să se oglindească în toate aceste domenii. Sper ca împreună să putem reuși. În încheiere, de obicei la Parlament Există obiceiul ca dumneavoastră să veniți de asemenea regulat și la întâlnirile biroului subcomisiei noastre. pentru ca dialogul dintre subcomisia noastră și rețeaua dumneavoastră să se desfășoare cât mai bine. Vă mulțumesc, domnule Howitt. Eu v-aș sugera să folosim în, urmă, în modul următor ultimele 45 de minute. Avem o declarație privind uh, subiectul despre care a discutat și domnul Thierry, includerea drepturilor omului în toate politicile. Deci acum aș dori să trec la punctul 7. Această subcomisie a cerut să se întocmească un uh, studiu privind uh, drepturile omului în relațiile externe ale Uniunii Europene. Doi reprezentați, profesorul Florence Benoit Rumer de la EIUC, secretarul general de la Veneția al acestei agenții, dumnealui a fost uh, și decanul Universității Robert Schuman de la Strasburg. De asemenea, îl avem printre noi pe profesorul Horst Schiffer, președintele acestei um, agenții din Veneția. De asemenea, reprezintă aici și Centrul de Cercetare de la Bruxelles. Doamna Florence, mă scuzați. Vă mulțumesc, e o adevărată plăcere să fiu astăzi aici pentru a vă prezenta acest studiu întocmit de EUC, Centrul Interuniversitar European în domeniul drepturilor omului și a democratizării, care își are sediul la Veneția și care a adus la oaltă 41 de universități care asigură pregătirea în domeniul drepturilor omului. De asemenea, acest centru face numeroase studii în domeniul drepturilor omului. Noi am răspuns la oferta făcută de Parlamentul European pentru a efectua acest studiu, pentru a vedea care este situația drepturilor omului. Iar acest studiu a fost uh, înaintat uh, Parlamentului pe 4 mai 2009. Este un studiu întocmit de 10 academicieni uh, cercetători de la centrul nostru Parlamentul, Consiliul și Comisia, de asemenea, au făcut studii asemănătoare. S-au făcut foarte multe interviuri cu funcționari de la instituții, interviuri cu deputații și, de asemenea, ne-am întâlnit și cu un mare număr de ONG-uri, iar eu, astăzi aici, sunt purtătoarea de cuvânt a colegilor mei pentru a rezuma acest studiu. Cred că e important să insistăm asupra recomandărilor pe care le putem face Parlamentul European pentru ca acesta să-și îmbunătățească eventual uh, modalitatea în care include drepturile omului în toate politicile. Să vedem ce înseamnă acest termen mainstreaming. Pentru mine, ca franțuzaică, este un termen foarte greu, acesta este greu de înțeles, e vorba de o răspândirea drepturilor omului, însă în sensul nu este același. Când vorbim despre un mainstreaming pentru drepturile omului, ideea este ca în cadrul societății dezbaterile să aibă în mijloc, să aibă ca punct esențial situația drepturilor omului. În ceea ce privește organizație internațională, acest termen, mainstreaming, în domeniul drepturilor omului implică faptul că această organizație să aibă o strategie clară care să aibă ca scop includerea tuturor considerentelor care țin de drepturile omului în toate activitățile și politicile sale. Obiectivul acestui proces este atins atunci când organizația nu promovează doar drepturile omului prin activitățile sale, prin anumite evenimente, ci când aceste drepturi fac parte integrantă din toate activitățile sale. Când această metodologie a drepturilor omului practic ajunge să fie prezentă la toate nivelurile trebuie să ne întrebăm care este esența acestui concept. Acesta a apărut la ONU, a fost un concept foarte susținut de către secretarul general Kofi Annan în 1994. Acesta întărea, dorea să întărească programele de drepturi ale omului la ONU și, ONU și dorea ca tot ceea ce ține de drepturile omului să fie prezent uh, în toate activitățile ONU. Nu voi insista asupra acestei chestiuni, voi reveni mai târziu dacă doriți și dumneavoastră. Uniunea Europeană, bineînțeles, și-a luat angajamente pe aceeași cale, cale în anul 2000. pentru a include drepturile omului în politicile sale pentru UE a fost mult mai greu. ONU are o vocație clară și anume menținerea păcii și a respectului drepturilor omului. UE la început era o organizație economică care avea ca scop uh, o mai o bunăstare mai mm, crescută a cetățenilor, o piață liberă și comună. Însă Uniunea Europeană a reușit să includă drepturile omului în politicile sale, politici comerciale, în domeniul transportului și așa mai departe. Pentru Uniunea Europeană aceasta a însemnat ca drepturile omului să fie luate în calcul în mod sistematic atunci când sunt definite politicile sale, indiferent de domeniu, relații externe, bineînțeles, dar și în toate celelalte politici interne, cum ar fi azilul și imigrația, justiția și afaceri interne sau energie. Parlamentul European, bineînțeles, a fost uh, printre organizațiile care au promovat cel mai mult includerea drepturilor omului și în raportul din 2007 privind drepturile omului a insistat mai ales asupra nevoii de a include drepturile omului în toate politicile, iar în raportul său din 2007 privind situația drepturilor omului în lume, s-a insistat asupra necesității de a întări PESC, care de multe ori are de suferit din cauza intereselor egoiste ale țărilor membre. Deci s-a spus că promovarea drepturilor omului este o prioritate. Și că acesta este un obiectiv clar al PESC. Rolul Parlamentului a fost în să sprijine această politică de mainstreaming și să se asigure că, acest, că aceasta este pusă în aplicare în Uniunea Europeană. În ceea ce privește diagnosticul. Această politică de mainstreaming în acțiunea externă există deja. Uniunea Europeană dispune de anumite organe pentru a pune în practică politica de mainstream și există și instrumente. Politica există, însă e clar că Uniunea Europeană ar putea face mai multe. Din 2001 încoace există o serie de documente importante, de comunicări, de rapoarte, concluzii, care au fost elaborate de diferitele instituții europene și care definesc acest concept de mainstreaming. Aceste documente țin mai ales de pilonul 2, și anume PESC, însă instituțiile au resimțit nevoia de a extinde sfera de aplicare a acestei uh, politici și pentru a avea o abordare de drepturi uh, ale omului și în cadrul pilonului uh, întâi și celui de-al treilea pilon de exemplu în domeniul justiției și afacerilor interne, în domeniul cooperării și dezvoltării, al azilului, al educației. Ce instrumente are Uniunea Europeană pentru a include drepturile omului? Există instrumente variate, am auzit foarte mult despre acestea, anumite instrumente sunt foarte specifice, există dialogul cu țările terțe, o serie întreagă de linii călăuzitoare, directoare, care au fost elaborate pentru a da indicații în ceea ce privește relațiile cu țările terțe. Vorba aici, de exemplu, despre tortură, despre interzicerea pedepsei cu moartea, de uh, faptul că trebuie susținuți apărătorii drepturilor omului. În acordurile comerciale, de exemplu, există anumite clauze de drepturi ale omului care permit suspendarea acordurilor respective în caz de încălcare a drepturilor omului. Există și acordurile de preferință generalizată și există și acel instrument european pentru democrație și drepturile omului, un instrument financiar care permite o punere în aplicare a politicilor europene în acest domeniu acceptându-se importanța acestui mainstreaming. Instrumentele există la nivel instituțional. Consiliul joacă un rol important pentru a promova acest lucru prin uh, secretarul general și reprezentantul personal al înaltului reprezentant. Există de asemenea și COHOM, care are un rol foarte important, este o instituție de la Consiliu, care este deosebit de importantă în ceea ce privește promovarea drepturilor omului și coordonarea diferitelor uh, politici uh, europene. Grație cooperării care există cu acele country desks, se definesc o serie întreagă de politici regionale mai ales. Iar Comisia a reamintit și reamintește importanța acestei politici de mainstreaming în fața diferitelor instituții europene, mai ales în fața Consiliului. Parlamentul contribuie de asemenea la această politică de mainstreaming prin uh, aplicarea acestui concept în misiunile electorale. De asemenea, numeroasele sale rezoluții reamintește importanța drepturilor omului. În raportul anual, de asemenea, care se referă la drepturile omului, se vorbește despre drepturile omului. Deci știm cât de importantă este contribuția Parlamentului European, deoarece Parlamentul European este vocea Europei, este organul care se bucură de cea mai mare legitimitate în Uniunea Europeană. Toate acestea fiind spuse, trebuie să reamintesc că Uniunea Europeană poate însă să facă și mai multe. Doamna Arno ne-a spus ce progrese se mai pot face. Dumnezeu ei a vorbit despre lipsa de coerență între politica internă și cea externă a Uniunii Europene, dar și între politica europeană și cea a statelor membre. Lucru care scade din tăria pozițiilor Uniunii Europene la ONU sau la Consiliul Europe Europei. De asemenea, trebuie o mai mult, să existe mai multă colaborare multilaterală și bilaterală. Trebuie să facem mai multe pentru ca această coerență în domeniul drepturilor omului să se facă din ce în ce mai simțită. De asemenea, punerea în aplicare acestui mainstreaming nu este sistematică. Trebuie să monitorizăm în mod constant acest proces pentru ca el să devină sistematic în cadrul tuturor politicilor. În domeniul drepturilor omului, de asemenea, se ține cont de drepturile civile, însă drepturile economice, sociale și culturale, din păcate, nu sunt suficient de mult luate în considerare. Eu reiau ce s-a spus. În cadrul instrumentului european pentru democrație și drepturile omului, o serie întreagă de ONG-uri ar fi dorit să se accentueze mai mult importanța drepturilor economice și sociale. Ceea ce ni s-a mai spus este că există încă loc pentru ca acest mainstreaming să fie pus în valoare și în relațiile externe într-o modalitate mai bine coordonată, dar și prin instrumente financiare care pe plan uh, european să servească democrația și uh, apărarea drepturilor omului. Uniunea Europeană are uh, deci o politică în uh, privința acestei concentrări pe problematica drepturilor omului, dar că uh, trebuie mai bine pusă în valoare această politică și mai bine implementată. Ceea ce uh, ni s-a răspuns, uh, am uh, formulat și valorificat în recomandări pe care le facem cu toată umilința uh, celor care vor putea să-și asume responsabilități în acest domeniu. Pe plan instituțional, există persoane, de altfel majoritatea persoanelor chestionate de noi, solicită ca structuri centrale să garanteze coerența politicii de mainstreaming în domeniul drepturilor omului, să existe o structură centrală care să fie garantă pentru această politică și care să elaboreze linii directoare, recomandări pentru diversele instituții din statele membre pentru ca această politică să poată să devină mai eficientă. Ar fi necesar să se creeze un post de comisar european uh, responsabil cu problematica drepturilor omului și implementarea politicilor uh, privind uh, drepturile omului în toate statele membre ale Uniunii Europene, de asemenea, să pună în valoare dimensiunea externă a acestor politici. Va trebui să-și coordoneze activitatea cu reprezentantul pentru PESC și cu comisarul uh, și cu ceilalți comisari care vor avea competențe uh, în domenii înrudite va trebui în felul acesta să se asigure o coerență între politica internă și politica externă la nivelul Uniunii Europene în privința drepturilor omului. Este adevărat, este o idee interesantă. Ehm, nu știu în ce măsură ehm, ea este privită ca fiind realistă de toată lumea. Au existat reacții ehm, pozitive și reacții negative vis-a-vis de această idee. Dar, sigur, la nivelul Consiliului și la nivelul Comisiei există persoane care au responsabilități în acest domeniu. Sigur că această idee de înființare a unui mandat pentru un comisar privind drepturile omului nu ni s-a părut foarte interesantă. Pentru a trage alte câteva concluzii succinte, cred că unitatea uh, pentru drepturile omului ar trebui să facă parte din uh, responsabilitățile uh, comisarului care se ocupă de uh, legalitate, de probleme juridice va trebui să existe până la urmă o unitate de, care să administreze resursele umane și resursele financiare în uh, implementarea acestei politici, inclusiv pentru ca vizibilitatea uh, acestor demersuri la uh, unitatea drepturile omului să fie pusă mai bine în valoare. Este o sugestie care a fost făcută în repetate rânduri ca la fiecare direcție generală la nivelul comisiei să existe o unitate care să se numească drepturile omului și care să-și asume această responsabilitate pentru politica de mainstreaming în uh, materie de drepturile omului în cadrul activității direcției generale respective să uh, insiste asupra obiectivelor acestei politici. Vor exista și măsuri uh, care uh, vor reveni șefilor delegațiilor în cadrul Uniunii Europene uh, și care să țină seama de strategia în materie de drepturile omului și șefii delegațiilor diverselor state membre ale Uniunii Europene vor trebui la rândul lor să devină garanți pentru implementarea politicii în materie de drepturile omului. Descrierea activităților și responsabilităților pentru șefii delegațiilor și pentru uh, directorii departamentelor, un director general nu va putea să ocupe uh, un post fără să aibă cunoștințe și dorința de a uh, pune în aplicare și strategia privind drepturile omului. Se solicită de către persoanele pe care noi le-am intervievat. Deci, întreg uh, personalul care va activa va trebui să aibă și o pregătire în acest domeniu inclusiv cei care uh, au responsabilități în ce privește relațiile externe ale Uniunii Europene. Acestea ar fi câteva din concluziile studiului pe care l-am elaborat noi și bineînțeles că am pus la dispoziție tuturor responsabililor uh, la nivelul Uniunii Europene aceste concluzii. Reprezentantul în cadrul PESC ar putea să joace un rol fundamental în materie de mainstreaming și de difuzare a culturii respectării drepturilor omului și de sporire a vizibilității politice a acestor demersuri, astfel încât să fie clar că pentru Uniunea Europeană drepturile omului sunt un obiectiv prioritar. câteva sugestii privind instrumentele eh, la care putem recurge pentru acest mainstreaming în domeniul drepturilor omului. Trebuie fortificat dialogul pe care îl purtăm cu statele terțe. Sunt acțiuni pe care le organizăm cu regularitate și acest dialog trebuie să devină funcțional. Pentru că uh, persoanele chestionate au criticat faptul că acest dialog uh, nu tratează întotdeauna subiecte suficient de uh, precise pentru a putea intra în profunzimea problemei, că de multe ori dialogul este ehm, de ordin prea general. Deci trebuie concretizat pe probleme existente pentru ca el să poată fi eficientizat. Atâtea ar fi de spus în legătură cu dialogul. În ce privește liniile directoare care sunt elaborate la nivelul Uniunii Europene, și aici Eforturile trebuie să fie intensificate. Este important ca aceste linii directoare să fie reevaluate cu regularitate pentru ca uh, ele să corespundă problemelor care trebuie tratate în dialog pentru a putea Um, atinge mai ușor țintele pe care ni le propunem în domeniul drepturilor omului. Proiectele trebuie să fie mai uh, clar centrate pe necesitățile reale ale democrației și respectării drepturilor omului. Aceste linii directoare trebuie elaborate uh, cât mai uh, repede posibil și ele vor contribui la vizibilitatea demersurilor noastre Parlamentul European trebuie să fie un apărător al drepturilor omului, iar acest lucru trebuie să fie vizibil și în acțiunile externe ale Uniunii Europene. Poate încă ceva în legătură cu instrumentul european pentru democratizarea demersurilor în materia drepturilor omului în diversele sectoare de activitate pe care le finanțează Uniunea Europeană trebuie să fie clar și accentul pe care îl punem pe acest mainstreaming în drepturile omului. Trebuie să avem o evidență asupra problemelor care încă uh, creează și sunt, uh, impun eforturi pentru a putea fi rezolvate. Iar acum i-aș da cuvântul domnului uh, Fischer pentru a completa ceea ce v-am expus până acum. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc. Cred că este momentul potrivit să vorbim despre acest studiu, pentru că e vorba de mai multe lucruri interesante în același timp. Intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, probabil, și ideea că trebuie să ne gândim cum organizăm problema drepturilor omului între Comisie și Consiliu în noua constelație. Iar uh, în același timp avem numirea noii comisii. Ideea de a avea un comisar pentru drepturile omului cred că trebuie mai degrabă tratată mâine la subcomisia noastră, împreună cu coordonatorii. Domnule Fischer, vreți să completați ceva? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să spun foarte pe scurt câte ceva despre studiu, pentru că colega mea a rezumat foarte bine studiul. Vreau să vă spun câteva lucruri. În grupul care a elaborat studiul, ne-am ocupat foarte mult și de metodologia mainstreamingului. Aici avem în continuare un deficit în Europa mai ales uh, în ceea ce privește Uniunea Europeană și organizarea acestui mainstreaming și metodologia acestuia în Uniunea Europeană. Am încercat să vedem cum acționează concret Uniunea Europeană și am discutat și despre faptul că un screening al mainstreamingului ar fi necesar la intervale periodice și acesta este cumva acoperișul uh, concluziilor. Uh, mainstreamingul trebuie evaluat. Și ultimul punct pe care vreau să îl subliniez, pe care l-ați comentat și dumneavoastră, și anume Comisarul pentru Drepturile Omului, noi credem că este important, având în vedere discuția despre criza internațională financiară și despre schimbările climatice, să atragem atenția că aceste două subiecte nu pot fi tratate într-o manieră responsabilă dacă nu ținem cont și de drepturile omului. Tot ce s-a discutat în Uniunea Europeană, deci mainstreaming-ul cu privire la mediu, integrarea acestei teme în toate celelalte teme care se discute, au arătat, tot ce s-a discutat, deci a arătat că trebuie să facem același lucru și cu drepturile omului, ceea ce nu se întâmplă acum. Instituția noastră de la Veneția, care este susținută de către Uniunea Europeană și diferite alte instituții, ar putea să joace un rol important pentru a arăta că criza financiară și schimbările climatice trebuie să impună și o discuție permanentă despre drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule dr. Fisher. Ați făcut o remarcă foarte importantă. În legătură cu gender mainstreaming-ul, cu egalitatea de gen, se pune problema și de metodologie. Discuția care se poartă pe această temă uh, este întotdeauna cuplată cu ideea de implementare a, a deciziilor respective. Parlamentul a spus că ideea de egalitate de gen nu este tot timpul o parte a discuțiilor diferite, deși Parlamentul a cerut acest lucru. Vreau să-i dau doamnei Arno acum posibilitatea să comenteze ceea ce s-a spus din partea Comisiei și aș vrea să știu și care este părerea domnului Thierry care a vorbit de mainstreaming și care nu a avut poate destul timp să ia cuvântul. Doamna Arno, doriți cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Voi face doar câteva remarci scurte și bănuiesc că va avea loc un studiu care va servi ca bază la discuțiile următoare. Un studiu care este foarte bine scris, un studiu clar care, cred eu, oferă o prezentare foarte clară a dezvoltărilor actuale și a provocărilor cu care ne confruntăm. Vreau să menționez câteva sugestii care mi se par importante și interesante, deoarece sunt foarte concrete și pentru că sunt fezabile, zic eu. Remarcile și sugestiile cu privire la delegația comisiei. Toți șefii de delegații au numit, sperăm până acum, un punct de focalizare, dacă putem să-i spunem așa, pentru drepturile omului și ne asigurăm ca toate nominalizările să fie făcute pentru ca să avem pe cineva din partea tehnică și pe cineva din partea politică care să fie responsabil pentru acest subiect, pentru că altfel ne era teamă că cooperarea nu va merge destul de bine. În cadrul politicii externe de securitate comună considerăm că e nevoie deci de un astfel de, demar, de, un astfel de demers. Vrem să cerem deci delegațiilor să păstreze coerența între aspectul politic și cel tehnic. De asemenea, am cerut delegaților să facă dele reuniuni uh, sistematice, periodice cu ONG-urile. Împreună cu statele membre am organizat astfel de reuniuni periodice înainte de reuniunile importante cu țările terțe. O altă idee foarte importantă care nu se potrivește cu ce a spus uh, Florence înainte, nu cred dacă state, că statele terțe ar fi atât de entuziaste să aibă dialoguri cu noi. Ei nu sunt întotdeauna foarte gata. Deci înseamnă că nu avem întotdeauna în fața noastră interlocutorii de care am avea nevoie. În unele state există un baraj la, stat, la ministrul, Ministerul Afacerilor Externe. Deci ar trebui să încercăm să obținem uh, o colaborare cu toate ministerele implicate, fie că este Ministerul de Interne, de Justiție și așa mai departe. Și avem câteodată dificultăți să implicăm toate aceste ministere, deci încercăm să găsim un partener mai complex. Un ultim lucru cu privire la drepturile socioculturale și economice. Pe de o parte există teoria în care spunem că e nevoie de mai mult echilibru, pentru că s-a făcut mult în domeniul drepturilor civice și politice, dar eu zic că două lucruri sunt importante. În primul rând, problema dezvoltării. Cum putem să fim primii donatori și în același timp să nu facem destul în domeniul economic și social? Nu cred că se poate acest lucru. Și în legătură cu drepturile omului am început să lucrăm uh, cu raportorul special al Națiunilor Unite de, pe tema dreptului la alimentație din păcate însă criza economică ne obligă să lucrăm mai mult la impactul crizei pe peisajul social. Apoi, schimbările climatice ne obligă, de asemenea, să ne confruntăm din ce în ce mai mult cu diverse probleme. Finlanda va face destul de multe demersuri pe lângă ONU în acest sens, iar apoi vom avea și o dezbatere cu privire la ajutorul umanitar. umanitar. Mai avem, deci, multe de făcut. Eu vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și sper să mai vorbim despre acest subiect mai în detaliu. Mulțumesc, doamnă Arno, Cu siguranță vom mai vorbi despre acest subiect. Și vă mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați făcut. Domnule Thierry, mai vreți să luați cuvântul pe această temă și să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră încadrarea recomandărilor dumneavoastră. Da, mulțumesc. Voi vorbi în franceză. Și voi începe prin a spune că ceea ce m-a frapat în uh, această discuție la început este că probabil nu ne gândim destul la ce înseamnă mainstreaming-ul și nu reușim să integrăm destul de bine acest termen uh, în acțiunile noastre concrete. Metodologia drepturilor omului trebuie să impregneze toate politicile și domeniile acestora. Discuția despre formarea șefilor de unitate, șefilor de delegații, revine de fapt în același punct și anume cum uh, reușesc actorii să, se, să conștientizeze problema drepturilor omului în toate domeniile politicii. Dacă actorii uh, care au ceva de zis în diferitele domenii politice știu că acest subiect trebuie integrat uh, automat, atunci cu siguranță drepturile omului vor fi mai bine mainstreamate, spune vorbitorul și își cere scuze pentru acest neologism. Remarca pe care am făcut-o cu privire la ONG-uri uh, se referea și la faptul că grupurile de lucru ale Consiliului ar trebui să fie mai implicate pe tema drepturilor omului. Cerem să avem acces la aceste grupuri de lucru geografice. Și anume, nu numai să interacționăm cu cohomul așa cum o făceam până acum, ci și cu coaziul, coaz, coalatul și așa mai departe, cu toate grupurile care până la urmă definesc politica europeană regională. Același lucru se aplică și la alte subiecte Trebuie deci ca drepturile omului să fie o problemă conștientizată de către uh, actorii care iau decizii. Apoi, în legătură de asemenea cu integrarea acestui subiect, cu mainstreaming-ul, eu zic că nu trebuie să evităm un subiect spinos și anume al conflictului de interese, al voinței politice de a găsi o idee comună, un, în domeniul uh, luptei împotriva terorismului, de exemplu, din partea statelor membre, dar Cred că nu este bine să impunem uh, respectarea drepturilor omului în toate aceste subiecte, ci trebuie ca ele să fie integrate uh, automat. Deci, ar spune că trebuie să ne amintim de faptul că drepturile omului trebuie să aibă prioritate în toate domeniile politice ale Uniunii Europene, în subiecte cum ar fi business sau dezvoltare economică. Iată deci un punct de plecare pe care nu trebuie să-l uităm, așa încât să nu purtăm doar o discuție teoretică cu privire la mainstreaming, ci să ne gândim că întotdeauna vorbim și de conflictul de interese. Vorbim câteodată chiar și de incapacitatea statelor partenere sau a statelor membre din care venim noi să pună cu adevărat drepturile omului în prioritate. În legătură cu tratatul de la Lisabona, în trecut subliniasem că tratatul de la Lisabona conține un risc pentru noi ONG-uri și pentru Parlamentul European. Așa cum domnul Römer a spus înainte, această misiune a Comisiei de a aminti de necesitatea de a prelua subiectul drepturilor omului în toate politicile este un subiect foarte dificil, pentru că el merge dincolo de interesele pe termen scurt ale statelor membre. Vreau deci să amintesc Comisiei că are această obligație, dar dacă am avea un serviciu diplomatic comun, atunci nu vom mai avea uh, dificultățile de acum, dar în același timp vom, nu vom mai avea triunghiul puternic între Parlament, Consiliu și Comisie. Așadar, Parlamentul și Consiliul vor trebui să găsească alte metode de a contrabalansa tendințele respective. Mulțumesc. Aș vrea să mai dau și domnului Orbi cuvântul, deci trebuie să ne oprim la și jumate, așa că trebuie să vă întrerup. Vă mulțumesc pentru comentariul dumneavoastră. Domnul Obiol are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu intervin acum pentru a lansa o provocare și pentru a continua această dezbatere la un moment ulterior când vom avea mai mult timp la dispoziție. Eu cred că doamna președinte ar trebui să se gândească la un format mai potrivit pentru a avea un astfel de dialog mai aprofundat, mai detaliat, atât uh, pe marginea intervențiilor făcute de rețeaua de ONG-uri, cât uh, și pe marginea acestui raport privind mainstreaming-ul. Foarte pe scurt acum, în ceea ce privește acest termen de mainstreaming, aș vrea să-mi exprim și eu aceeași uh, senzație de jenă oarecum despre care vorbea doamna Rămer când spunea că în limba franceză nu există un termen echivalent, nici în spaniolă nu există. Uh, prin urmare, mi se pare absurd ca uh, să se numere de câte ori în rapoarte se vorbește despre mainstreaming, într-un raport anual de un, la, un an la altul. Eu cred că acest concept ar trebui să ne ducă la două orientări de bază. O coerență maximă a diferitelor politici din diferitele instituții și, în al doilea rând, o voință politică maximă, deoarece mainstreaming-ul este un concept pozitiv, însă depinde în principal de puterea curentului, a acelui stream în engleză. Deci dacă putem ca toate politicile Uniunii să ajungă, de exemplu, într-un uh, curent uh, imobile, bine, mainstreamingul va fi negativ. Deci, de aceea este important să punem accentul pe coerență și pe voința politică pe care o are Uniunea Europeană. Și coerența în două sensuri. În primul rând, coerența între instituții și, în al doilea rând, așa cum spunea prietenul nostru, coerența între interese și valori. Nu avem cum să avem uh, o atitudine prefăcută și să avem pe de o parte anumite interese pe care le apără Comisia și uh, Consiliul și ei să fie, să zicem, cei răi, răi iar Parlamentul uh, vezi, Doamne, să vorbească numai despre valori și să își asume rolul de personaj pozitiv. Valorile reprezintă interese, la urma urmei, pentru cetățeni și de aceea trebuie să ne apărăm valorile cu aceeași tărie și cu aceeași intensitate și să avem aceeași tărie cu care ne apărăm interesele atunci când ne apărăm valorile. Iar acum mă voi referi la cuvântul, la termenul care este interzis în toate rapoartele și în toate discursurile în legătură cu drepturile omului. Iar acest termen interzis, inexistent, este termenul partide politice. Eu știu că intervenția mea nu este populară. Însă atunci când vorbim despre un dialog politic, interactiv, și hotărâm că acest dialog să aibă loc între instituții, parlamente și reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale, reprezentanții societății civile, ei bine, uităm noi uh, ceva sau nu? E clar că putem critica ceea ce se întâmplă, însă există niște instrumente de bază în lumea politică și anume partidele politice. Se poate spune că prezența parlamentelor implică prezența partidelor politice, dar dat fiind că vorbim despre situația din uh, zona mediteraneană, ei bine, partidele politice sunt interzise și sunt marginalizate în foarte multe țări din bazinul mediteranean. Și aceste partide politice trebuie să aibă un rol în acest dialog politic interactiv despre care vorbeau reprezentanții societății civile astăzi aici. Vă mulțumesc! pentru aceste comentarii atât de utile, domnule Obiols. Mai multe persoane au cerut ca această dezbatere să continue sub un format mai aprofundat. Cred că e momentul potrivit, iar la biroul extins ar trebui să discutăm despre organizarea unui eveniment pe viitor la care să participați dumneavoastră împreună cu alte instituții, cu uh, cei de la Institutul de la, Vie, de la Veneția, de exemplu. Aș vrea să le mulțumesc reprezentanților uh, Institutului de la Veneția pentru prezentarea acestui uh, studiu care ne va ajuta în relațiile cu Comisia și cu Consiliul și care ne va ajuta și pe noi la nivel intern aici la Parlamentul European. Mâine avem uh, câteva teme arzătoare, avem uh, situația minorității uigure în China la ora 9, iar doamna Kadir din partea Organizației Uigure Mondiale va veni aici, iar la 10 jumate vom vorbi, vom discuta despre situația din Iran cu ajutorul apărătorului drepturilor omului. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și mulțumesc doamnei Hammershot, doamnei Arno, doamnei Chionca.